Ok? So... Bun. Deci, după aceste 15 secunde, văd că două persoane au ridicat mâna. Am să acord încă 15 minute pentru această ridicare a mâinii. Pentru cei care doresc să continuăm cu acest raport, cu acest proiect de aviz. Ah, ok, I need to repeat. Da, o să trebuiască să uh, o luăm de la capăt cu votul, pentru că știu că e dificil. Mai întâi am nevoie de un quorum de 9 persoane. Deci, primul vot, doar pentru a amâna, doar două persoane au votat. Și acum, la partea a doua, doar trei persoane au votat. Haideți să o luăm de la capăt, vă rog. Și Peter, vă rog frumos, aveți grijă că ridicați mâna tot timpul. Poate eventual, eu știu, dați refresh la pagină. Now, ok, now we start again. Bun, o luăm de la capăt. Deci, mai întâi îmi trebuie ca măcar 9 persoane să voteze. Indiferent, pentru sau împotrivă, dar măcar 9 voturi. Deci, o luăm de la capăt. Mai întâi, ce vom face? Vom vota cei care doresc să amânăm. Aveți 15 secunde la dispoziție, vă rog. People that is in favor of postpone. Cei care sunt pentru amânare, vă rog frumos, votați și o să vedem noi aici pe calculator. Ok, perfect. Bun, perfect. Două persoane au votat. Acum, vă rog, dați refresh. Acum ecranul e uh, gol și mai am nevoie de încă șapte voturi. Deci, iată, din nou aveți 15 secunde pentru cei care sunt pentru ca să continuăm și să votăm acum acest proiect de aviz. Eh, I'm so sorry. Eh. Îmi pare așa de rău, dar să știți că nu avem quorum. Din nou avem două voturi pentru amânare și avem trei voturi pentru a continua cu votul acestui proiect de aviz. Eu nu înțeleg de ce doar 5 persoane votează atunci când eu pe ecran văd că sunt foarte mulți membri conectați. Um, for example, I'm going to do a proof. Um, Maite Pagaza, are you hear me? Aș vrea să văd dacă eventual mă auziți. Apăreți drept conectați pe ecran aici, dar nu știu dacă aveți, eu știu, vreo problemă pentru a vota sau... Um, look. Votamos eh, las, las split votes. Okay. Y como el voto final es mañana, okay. Ok, look, I'm going to do one thing. I... Bun, uitați ce o să facem. Uitați, nu avem quorum. Noi vom continua cu ordinea de zi așa cum o aveam. Deci, o să avem votul amendamentelor astăzi nu e problema noastră faptul că doi președinți ai altor comisii, aseară la ora șapte și jumătate seara, au spus că nu sunt de acord și că vor și ei să contribuie la acest... Uh, și de fapt ce e raport? Nu, e aviz. Acest aviz. Nu, scuzați, la rezoluție. Iar mâine vom avea oricum votul final dar înainte de asta vom avea ședința coordonatorilor și atunci, la ședința coordonatorilor, o să abordăm și acest punct. Așa că, deocamdată, eu zic, haideți să continuăm. Vom continua și vom organiza astăzi votul acestei rezoluții. Bun, următorul punct. Deci, se adoptă astfel ordinea de zi și îi rog pe coordonatori să ia cunoștință de faptul că după prima parte a acestei ședințe vom avea o pauză de jumătate de oră între 11 și 11 jumătate pentru ca să fie dezinfectate cabinele de interpretare, după care vom continua la ora 11.30 cu ședința coordonatorilor. Iar acum putem începe ședința noastră, adoptăm, ordin, adoptăm procesele verbale ale ședințelor din 3 septembrie, 7 septembrie și 22 septembrie 2020. Au fost distribuite aceste procese verbale tuturor membrilor Comisiei PETI și dacă nu se formulează obiecții, atunci le putem considera drept adoptate. Acum, trecem la următorul punct. După cum bine știți, avem această uh, întâlnire cu interpretare în limbile următoare, engleză, spaniolă, germană, italiană, poloneză, franceză, română, maghiară și limba elena. Și aș dori de asemenea să profit de începutul acestei ședințe pentru a ura bun venit în rândul echipei uh, secretariatului uh, comisiei noastre a două persoane, Jeremy Folsen și Marica Sulanco, care s-au alăturat echipei noastre la începutul verii. Și în același timp aș dori să-mi ia la revedere de la Patricia Van de Pir, care deja părăsește secretariatul nostru pentru a trece la secretariatul comisiei Libe și îndeoseb să Ehm, ne luăm la revedere de la Piero Suave, care iese la pensie după 30 de ani de muncă în Parlamentul European, iar contribuția sa la Comisia pentru Petiții a fost una deosebit de importantă. Ne va lipsi. Îi urăm mult succes în această nouă etapă. Și uh, cu siguranță o să scăpați de astfel de situații în care vi se vor trimite scrisori cu o seară înainte de ședința Comisiei Libe. Sper că asta nu vă va lipsi. Bun. Urăm bun venit tuturor celor care ni se alăturat în echipa Comisiei noastre de petiții. Trecem acum la punctele 4, 5 și 6. Deci vom organiza cele două voturi care corespund acestor puncte 4, 5 și 6. Vom supune la vot amendamentele proiectului de aviz referitor la inform, uh, raportul anual 2019 uh, referitor la Turcia și votul separat al propunerii de rezoluție referitoare la sistema Schengen și măsurile, sistemul Schengen și măsurile adoptate pe durata crizei COVID-19. Știți exact cum și vom vota apoi și proiectul de rezoluție referitor la procentele de persoane fără adăpost în Uniunea Europeană. Vom utiliza instrumentul e-vot pentru a vota astăzi, precum și sistemul acesta de buletine de vot ce au fost distribuite. Acum vom verifica să vedem dacă avem uh, quorumul necesar de 9 persoane pentru a vota. Eu v-aș ruga să uh, ridicați mâna pentru a vedea dacă avem quorum pentru uh, această, acest vot. Necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... Avem nevoie de 8, 9... Mai avem nevoie de încă un vot. We have quorum. Thank you. Da, bun, mulțumesc foarte mult. Avem quorum. Continuăm. Ieri ați primit buletinele de vot cu lista de vot pentru aceste amendamente, așa că puteți să emiteți acest vot prin aplicația e-vot utilizând uh, buletinele electronice care pot fi trimise prin e-mail și această uh, votare se va încheia la ora 10 și jumătate. Rezultatele acestui vot pentru amendamente vor fi trimise tuturor membrilor și votul final va avea loc mâine dimineață la ora 9. Înainte de a deschide votul, aș dori să dau cuvântul raportorilor mai întâi, domnul Facos, referitor la situația, raportul anual referitor la situația din Turcia 2019. Vă rog, aveți cuvântul. El señor Fracos, no lo ve. Domnul Facos, nu vă văd. Nu e conectat. Bueno. Pues um, emitim... Bun. Atunci, putem deschide votarea. Mi se spune că există un amendament oral din partea domnului uh, Papadakis. Și prefer să vă dau cuvântul acum, domnul Papadakis, înainte de a deschide oficial uh, votul. Sunteți conectat, da? Văd că ați cerut să luați cuvântul. Apăsați pe butonul Speak și atunci am să vă dau cuvântul, ca să ne explicați amendamentul dumneavoastră. Domnule Papadakis, aveți cuvântul. Mr. Papadakis, please press. Vă rog frumos, domnule Papadakis, apăsați pe butonul speak. În data de 8 octombrie a existat o condamnare din partea administrației publice cu sprijinul uh, președintelui Erdogan care contravine declarației Consiliului uh, de Securitate din 9 octombrie, care se referă la situația din Varosha, așa cum apare în rezoluția Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite 554 8789. Mulțumesc! Um, ai alguien que se oponga? Se opune cineva acestui amendament din partea domnului Papadakis? Atunci v-aș ruga să ridicați mâna. Văd că domnul Peter iar stă cu mâna ridicată de multă vreme. Probabil că a vrut să participe la votul anterior sau cum. Eventual dați un refresh la pagina domnului Iar. Și având în vedere că nu se opune nimeni, atunci declar votul deschis. Și trecem la punctul următor, Schengen, Isanoka y sobre los Stone, Isanoka también. Eh, veo que... Văd că au cerut să intervină pe punctul Schengen doamna Tom și doamna Varoca. Doamna Tom, vreați să discutați despre Schengen? Ah, nu. No. Sigur este. A, si. Bun. No. Văd că sunteți conectată. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, yes, yes, yes, yes, yes. Era o întrebare pentru mine, da? Să știți că eu am impresia că discuțiile pe marginea acestei rezoluții încă nu s-au încheiat și v-aș ruga pe toți să votați pentru această rezoluție. Mulțumesc. Uh, Miss Danoca. Doamna Zdanoca, eu știu că dumneavoastră vreți să vorbiți despre, vreți să interveniți despre Schengen, da? Da, iar. Ah. Ok, Mrs. Danoca is not... Bun, se pare că doamna Danoca nu ia cuvântul, dar văd că doamna Auken mi-a cerut să ia cuvântul. Atunci, vă rog, aveți cuvântul. Yeah, can I speak? Can you hear me and see me? Mă vedeți, mă auziți? Nu vă vedem, dar vă auzim. No, no, no, no, perfect, yeah. perfect. Uh, well, I'm, but just totally confused. Where are we in, in the agenda? I didn't con eu ne lămurită cu ce avem pe ordinea de zi și nu m-am conectat uh, decât acum două minute. E foarte mm, mm, nelămuritor ce avem acum pe ordinea de zi. Îmi pare rău, uh, doamna O, că n-am reluat uh, activitatea la distanță. Astăzi toată lumea e conectată de la distanță, cu excepția mea. Îmi pare foarte rău. La în începutul zilei de astăzi explicam că președinții comisiilor LIBE și Empel au vrut să contribuie și să participe la rezoluția noastră cu privire la persoanele fără adăpost. Ideea era dacă vrem să amânăm votul sau să votăm astăzi. Decizia a fost luată în sensul votării astăzi între 9.30 și 10.30. Deci nu am modificat ordinea de zi. Și acum, tocmai I-am dat cuvântul domnului Fracos, dar dânsul nu era conectat pentru a ne da câteva explicații cu privire la vizul privind Turcia. I-am dat cuvântul domnului Papadakis pentru că dânsul a prezentat un amendament oral și toată lumea a fost de acord cu includerea acestuia. De aceea am deschis votul și iar acum vom continua uh, cu ordinea de zi de la punctul 7. Acum voi uh, continua în spaniolă. Ahora empezamos el proyecto de opinión sobre la aplicación. Deci fie vom începe proiectul uh, de aviz privind directiva din 2018 cu privire la stabilirea unui cadru general pentru a, uh, realitatea de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă în lumina CRPD. Și acum dau cuvântul domnului Papadakis care este raportorul pentru acest aviz. Mulțumesc. Înainte de a începe, aș dori să mulțumesc secretariatului uh, Comisiei PETI pentru cooperarea pe această temă. Ceea ce vedem în Carta ONU cu privire la drepturile persoanelor cu handicap arată că e nevoie ca demnitatea tuturor uh, persoanelor din societate să fie respectată. Este vorba de uh, accesibilitate, dar și egalitate uh, și libertate în lume. Și în acest sens am inclus în text următoarele puncte. Subliniez faptul că Comisia pentru Petiții primește o serie întreagă de petiții în ceea ce privește neimplementarea tratamentului egal, în ceea ce privește accesul la muncă, la pregătire profesională, la dezvoltarea persoanelor cu handicap uh, pe piața muncii și acest lucru sigur reprezintă o preocupare pentru aceste persoane zi de zi. Așadar, uh, condamn faptul că, următoarele de fapt, faptul că multe persoane cu handicap trebuie să se confrunte cu o serie întreagă de provocări care le limitează accesul la societate, la muncă și acest lucru este un fapt în Uniunea Europeană și este un motiv de discriminare. Eu consider că persoanele cu handicap trebuie să fie în măsură să participe uh, în mod eficient în mecanismele decizionale, acolo unde se iau decizii cu privire la viitorul lor. În plus, aș dori să subliniez următoarele. Femei și fete cu handicap se confruntă cu provocări chiar și mai mari, deci uh, cu discriminări suplimentare, atât acasă cât și în afară casei. Sunt victime ale violenței, relelor tratamente sau hărțuirii. Copiii cu dizabilități trebuie să poată beneficia de toate drepturile omului și de drepturile fundamentale, la fel ca toți uh, ceilalți cetățeni evident, uh, respectând toate obligațiile care le revin. Am senzația că statele membre care au uh, semnat uh, convenții, diferitele convenții pentru protecția persoanelor cu handicap, chiar trebuie să se ridice la înălțimea acestor așteptări. Uniunea Europeană a participat la ca semnatar la uh, Convenția pentru protecția persoanelor cu handicap și în această calitate trebuie să uh, respecte aceste angajamente. Trebuie să facem tot posibil pentru a respecta drepturile persoanelor cu dizabilități și să ne asigurăm că uh, acestea sunt incluse într-o serie întreagă de programe și ca aceste programe să existe prevederi anume pentru protecția acestor persoane. Odată cu pandemia de COVID-19, persoanele cu handicap au fost și mai excluse și astfel s-au exacerbat inegalitățile care existau deja. Este absolut necesar ca acest indivizi să facă parte din societate, ținând cont de provocările care există și de diferitele persoane, probleme asociate anumitor dizabilități și um, problemei COVID-19. Trebuie să existe o strategie europeană pentru persoanele cu handicap care să țină cont și de specificul pandemiei uh, COVID-19. Mulțumim foarte mult! Acum am să-i dau cuvântul domnului Coșa. Ok, he's not connect. Văd că dânsul nu este conectat. Nici domnul Duda se pare că nu e conectat pentru că are probleme cu legătura. Doamna Semedo. Good morning, Miss Semedo. Yes, good morning. Ah. Bună dimineața. mulțumesc pentru redactarea acestui uh, raport, pentru că primim multe petiții uh, pe această temă. Grupul meu Renew a abordat deja aceste chestiuni într-o, într-un document de poziție din de la începutul acestui an. Ne bucurăm că putem uh, împreună cu alte grupuri politice să lucrăm pe această temă în Parlamentul European. Neincluderea persoanelor cu uh, dizabilități în forța de muncă este o pierdere pentru economie și pentru persoanele cu handicap creează probleme psihice și duce la izolarea socială. E momentul să luăm măsuri. Trebuie să promovăm bunele practici, să facem cercetări uh, în acest domeniu. Companiile ar trebui să beneficieze de stimulente pentru includerea persoanelor cu dizabilități, astfel încât locurile de muncă să fie mai accesibile, iar procedura de aplicare să fie mai inclusivă. Trebuie să promovăm includerea de, persoane, de femei cu uh, dizabilități care vin dintr-un mediu social uh, defavorizat. Aceste persoane cu disabilități au nevoie de un acces mai bun la programele UE precum Erasmus sau Garanție pentru Tineri. În plus, știm că femeile de regulă uh, răspund și de îngrijirea copiilor și a aparținătorilor cu dizabilități. Acest lucru are foarte des consecințe negative asupra vieților profesionale. Trebuie să solicităm statelor membre să creeze un sistem flexibil de concediu parental cu garanția reîntoarcerii la locul de muncă. Aștept cu interes colaborarea cu ceilalți colegi și haideți să promovăm schimbarea. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Ocan. I haven't asked for the floor. Nu am solicitat să intervin. Ok, um, now has the floor. Bun. Atunci are cuvântul acum doamna Heather Ström. Bună ziua tuturor! Vrem doar să verific că mă puteți auzi. Bun. Numele meu este Josephine Hedestrom. Reprezintă Comisia Europeană, Direcția Generală Ocupare. În primul rând, aș dori să le mulțumesc organizatorilor și tehnicienilor acestei întâlniri. Sunt anumite provocări tehnice care, iată, sunt foarte bine gestionate. Aș dori să mă refer la câteva puncte Ah, voi spune câteva cuvinte în ceea ce privește activitatea Comisiei, în ceea ce privește directiva cu privire la egalitatea la locul de muncă, ce facem în domeniul accesibilității și aș încheia cu câteva cuvinte în ceea ce privește pregătirile noastre pentru strategia ah, generală pentru Uh, persoanele cu dizabilități. Împărtășim ce s-a spus până acum în sensul că persoanele cu dizabilități se confruntă cu un risc mai mare de sărăcie și excluziune socială, că au dezavantaje în domeniul educației și au o rată scăzută de um, ocupare. De asemenea, considerăm că este îngrijorător că acest decalaj față de celelalte persoane nu se încheie închide de la an la an, ceea ce înseamnă că piețele muncii nu sunt suficient de inclusive. În ceea ce privește directiva cu privire la egalitatea în domeniul ocupării, aici se statuează nediscriminarea din mai multe motive, inclusiv dizabilități și de asemenea există provizii, prevederi specifice la articolul 15 suntem răspunzători pentru monitorizarea aplicării acestei directive. Ce facem zi de zi? Ce facem în momentul de față este să pregătim cel de-al treilea raport cu privire la aplicarea acestei directive, precum um, și aplicării directivei cu privire la egalitatea uh, rasială cu numărul 2043 acest nou raport va prezenta o sinteză a situației actuale în ceea ce privește discriminarea pe baza elementelor acoperite de cele uh, două directive, inclusiv um, recomandările Comisiei în ceea ce privește standardele pentru organismele um, de calitate și identificăm de asemenea provocările existente. Um, al doilea punct se referă la spațiul locativ corespunzător. Aici Comisia a făcut uh, eforturi uh, pentru a <clears throat> conștientiza populația despre aceste drepturi și a conștientiza populația în ceea ce privește uh, discriminările uh, sau lipsa de discriminare care ar trebui să existe în baza acestor două directive. De asemenea, am avut consultări cu statele membre și am colectat uh, bune practici uh, din partea companiilor. Am elaborat de asemenea orientări și aș putea de asemenea să um, includ un link în uh, la acest ghid în chatroom. Veți vedea că acest ghid a fost publicat în septembrie. În ceea ce privește accesibilitatea, avem nevoie de locuri de muncă accesibile în combinație cu uh, o piață de muncă accesibilă în general. Și după cum știți, aici există o legislație recentă prin legea cu privire la accesibilitate și aici se face vorbire despre um, um, modul în care aceste directive și regulamente sunt implementate. În ceea ce privește acum strategia cu privire la persoanele cu dizabilități, am eliber, elaborat și aici recent o foaie de parcurs și aici pot include un link dacă se dorește, uh, foaia de parcurs pentru această strategie care urmează să fie publicată în primul trimestru al anului viitor, iar uh, în feedback așteptăm până în noiembrie anul viitor. În momentul de față suntem în consultări și pe această foaie de parcurs. Cu această nouă strategie cu privire la persoanele cu dizabilități, vrem să ne asigurăm că incluziunea economică și participarea persoan- acestor persoane are loc în societate fără discriminări și cu respectarea deplină a drepturilor acestora. Aș menționa câteva lucruri la care ne referim. Dar încă o dată, este o activitate în derulare. Uh, ocuparea va fi un element important în strategie. De, as- de asemenea, um, activități de follow-up la cele două directive existente. Doamna Hedestrom intervine președinte. Suntem în întârziere și trebuie să avem intervenții de două minute, nu mai mult. De aceea v-aș ruga să ajungeți uh, la final. Credeam că am, am 10 minute la dispoziție. În încheiere, v-aș uh, propune să încarc în chat room um, linkurile despre care vorbeam și am să mă opresc aici. Thank you, thank you very Mulțumim foarte mult. Acum văd că s-a conectat și domnul Cosa așa că am să-i dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, sper că conexiunea funcționează bine. Am avut uh, probleme să mă conectez la acest dialog, însă am reușit să-i ascult pe antevorbitorii mei. În Comisia pentru Ocupare sunt raportor din umbră pentru acest dosar. Și este important acum faptul că și Comisia pentru Petiții se apleacă asupra problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. În primul rând, în ceea ce privește piața muncii Directiva se concentrează pe ocupare și e important ca în acest context uh, să fie subliniate problemele cele mai importante. În același timp, este uh, important să punctăm faptul că interdicția de discriminare în toate domeniile vieții trebuie uh, garantată și realizată. Știm cu toții că uh, Comisia Europeană acum 10 ani a prezentat o directivă cu privire la antidiscriminare, iar acest proiect e blocat la nivelul Consiliului. Este o directivă orizontală eu cred că această directivă poate ar trebui repartizată pe diferite grupe din societate. Nu există nicio discuție în această privință, nici un stat membru, cum că ar fi important și uh, să se întărească această interdicție de discriminare. Poate că Comisia ar trebui să se gândească să defalce această directivă orizontală, iar una din părți ar trebui să se ocupe în mod specific de problemele persoanelor cu dizabilități în toate domeniile vieții. Eu cred că și um, acordul um, Națiunilor Unite în ceea ce privește um, protecția persoanelor cu handicap ar trebui respectat în toate privințele. Uh, eu sunt convins că vom avea parte de un uh, bun raport în această privință. Mulțumim foarte mult! Aș spune acum că termenul de depunere al amendamentelor este 6 noiembrie, ora 15. Votul în Comisia PETI va avea loc pe 2 decembrie Votul în Comisia pentru Ocupare va avea loc în ianuarie. Nu știm încă data. Iar votul în plen va avea loc în februarie. Bun. Vă propun acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Barra 2020. Petiția 670 din 2017, prezentată de Agvida Sekmokas, de naționalitate lituaniană privind siguranța nucleară din partea centrale um, uh, electrice din Bielorusia de la Ostroveț. Dau cuvântul celui care a înaintat petiția. Are la dispoziție 5 minute pentru a ne prezenta situația și urăm bun venit. Mr. Sekmokas, please press speak button. Vă rog să apăsați butonul Speak. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați arătat privind amenințările la adresa siguranței noastre pe care o prezintă atomocentrala um, din Belarus. Până acum Comisia Europeană a depus eforturi pentru a um, crește măsurile de siguranță de la la de la Ostroveț, dar modificări mici privind siguranța nu pot să compenseze pericolul pe care prezintă central, mai ales în ce privește locația alesă. Situația este cu atât mai uh, periculoasă cu cât se încurajează dezvoltarea atomocentralei, care urmează să fie extinsă și în 2022 uh, va avea un al doilea um, bloc. Doresc să solicit uh, să se oprească construcția de instalații nucleare conform uh, regulilor Uniunii Europene. Putem să analizăm viabilitatea economică a proiectului, și să analizăm posibilitatea de a exporta electricitate. Eu sper că Parlamentul European să ia poziție în această privință. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now... Vă mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Peter Iar de la PP. You know, I'm sorry, I'm sorry, Peter. Îmi cer scuze, Peter, așteaptă puțin. Am uitat că este rândul comisiei. Dau cuvântul domnului Hans Rein din partea Comisiei Europene. Um, we can see you, but... Vă putem vedea, domnule Rein, dar nu vă putem auzi. Vă mulțumesc, mă puteți auzi acum? Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat cuvântul. Numele meu este Hans Rein și sunt uh, șeful direct, unității din Directoratul General pentru Energie, care se ocupă și de coordonarea Euroatom și de chestiuni juridice și internaționale. Ni s-a cerut să răspundem și să oferim informații cu privire la această petiție. În primul rând, doresc să subliniez următorul fapt. Comisia ia în seamă îngrijorările exprimate de petiționar, dar și de către alți cetățeni europeni ce privește siguranța atomocentralei din Ostrovez din Belarus, care se află la granița cu Lituania. După cum am spus de multe ori în trecut, voi repeta ce am mai spus, siguranța este o prioritate cheie a Comisiei, nu doar în Uniunea Europeană, ci întreaga lume. Comisia pune la dispoziție și folosește toate instrumentele pe care le are pentru a asigura cel mai înalt grad de siguranță pentru toate statele și în special pentru cele din vecinătatea Uniunii Europene. O scurtă actualizare a ce s-a întâmplat în partea Comisiei de la înaintarea petiției. Vă voi spune în primul rând că experți din partea grupului uh, de reglementare privind siguranța atomică și din partea Comisiei au revăzut petiția înaintată în 2018 și au analizat uh, situația privind siguranța uh, în legătură cu atomocentrala de la Ostrăveț. Am analizat și planul de acțiune publicat de Belarus în august 2019 pe baza testelor de stres și a recomandărilor. Comisia depune toate eforturile pentru a avea o comunicare și un dialog susținut cu Belarus și um, pentru ca raportul revizuit să fie publicat la începutul anului 2021, înainte de darea în folosință a atomocentralei, care, conform uh, informațiilor pe care le deținem, este planificată pentru februarie 2021, pentru reactorul 1 al centralei de la Ostrăveț. Al doilea reactor va fi dat în funcțiune a unul sau doi ani după, dar în funcțiunea primului reactor. Am avut un schimb de informații tehnice cu experții UE și cu Agenția pentru Securitate Atomică. Am discutat cu um, agențiile de reglementare și experții din toate țările europene care au avut întâlniri săptămânale cu uh, omologilor din Belarus pentru a finaliza raportul și îndrumările privind siguranța. Comisia de experți va vizita în decembrie acestui an Belarus pentru a vizita centrala. Sarcina experților va fi de a evalua informațiile oferite de către Belarus pentru a-și finaliza raportul și pentru a verifica în persoană măsurile luate în urma testelor de stres și a recomandărilor. Doresc să insist că noi considerăm că este o parte critică activității noastre și că am avut astfel de misiuni și în alte state terțe în trecut. Când va fi pusă în funcțiune atomocentrala, Comisia solicită să fie îndeplinite măsurile cheie de siguranță în mod satisfăcător. Dorim de asemenea să subliniem că funcționarea atomocentralei rămâne responsabilitatea operatorului, conform reglementărilor naționale și internaționale. Și doresc să mai ofer informații privind activitățile de cooperare pe care le-am demarat în ce privește siguranța nucleară împreună cu Belarus și ce îndrumări sperăm, încercăm să formulăm în acest sens, pe care le considerăm absolut esențiale. Un astfel de mecanism de cooperare privind siguranța nucleară se referă la implicarea Belarusului în uh, sistemul ICARI privind uh, avertizarea urgențelor și a uh, situațiilor excepționale la nivel european, la care, în care s-au implicat și o serie de alte state, printre care Norvegia, Macedonia și altele. Recent au avut loc o serie de seminarii tehnice pentru a explica procedurile și procedura de aderare la această platformă de avertizare. Extinderea sistemului de avertizare pentru că include și Belarus permite Comisiei să aibă acces uh, imediat la informații legate de orice probleme de securitate sau accidente și se legătura cu autoritățile competente din Belarus um, cât mai curând. Comisia încearcă de asemenea să formalizeze participarea Belarusului la Eurode, care este un sistem de schimb de informații privind monitorizarea radiațiilor. Permiteți, de asemenea, să vorbesc acum despre importul de electricitate din Belarus. În primul rând, doresc să subliniez că importul în Uniunea Europeană de electricitate din Belarus se face prin uh, granița lituaniană. În ultimii ani, la îndemnul Comisiei, în ultimii ani, cele trei state baltice au uh, a căzut de acord privind uh, sincronizarea rețelelor electrice ceea ce s-a finalizat anul trecut. S-ar în vedere siguranța energetică a statelor baltice, dar și siguranța în ce privește energia nucleară. Importul de energie este legat de punerea în funcțiune a atomocentralei de la Ostrovez. Deci poate în noiembrie 2020, când teoretic va avea loc inaugurarea atomocentralei. În ce privește sincronizarea rețelor electrice cu statele baltice și cu rețeaua extinsă europeană, doresc să spun că este una din prioritățile cheie ale Comisiei pentru a îndeplini obiectivele Uniunii Energetice. Comisia susține acest proiect foarte important printr-o serie de alte proiecte, proiecte care se află pe o listă de interese comune și pentru care Comisia Europeană oferă asistență financiară considerabilă. În încheiere, doresc să reasigur stimații membri ai Parlamentului și să reasigur pe petiționar că Uniunea Europeană este pe de, și-a luat pe deplin angajamentul de a se asigura că se respectă cele mai înalte standarde de securitate în ce privește centrala de la Ostrovesc, deoarece se pare critic pentru, se pare esențial pentru siguranța regiunii și pentru siguranța cetățenilor din spațiul baltic și european. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru clarificări dacă doriți. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Acum îi dau cuvântul lui Peter Iar de la PPE. Äh, da, schön. Da, mulțumesc. Mulțumesc um, petiționarului și comisiei. Eu pot înțelege îngrijorările petiționarului pentru că mm, am văzut doar că Uniunea Europeană s-a extins Uh, spre est și multe dintre centralele nucleare existente au uh, fost dezafectate, dacă ne uităm la fosta RDG sau uh, Bulgaria. Acum, um, iată că în Belarus îngrijorările sunt valabile dacă uh, acest, această centrală atomonucleară corespunde standardelor din Uniunea Europeană și dacă ne mai gândim și la situația politică uh, de acolo, cum, dacă am înțeles corect, multe dintre uh, chestiuni se mai discută dacă Belarusul se va alătura acestui sistem de avertizare timpurie. Întrebarea este dacă mm, Belarus dorește sau nu să facă acest lucru. Eu cred că putem uh, păstra deschisă petiția și trebuie să arătăm acestui stat că nu ne putem permite la um, granița Uniunii Europene o centrală atomonucleară care nu corespunde standardelor și că e nevoie de transparență și de comunicare aici. Deci, de uh, practic condițiile de bază comunicarea dintre parteneri, pentru că dacă unul spune centrala mea e sigură, celălalt um, eu totuși am îndoieli, trebuie să aibă loc acest schimb de date. Acum uh, știm că la nivel internațional uh, au avut loc catastrofe în domeniul nuclear și iar după o catastrofă e foarte greu de reparat. De aceea ne dorim din partea Comisiei un uh, raport viitor și chiar înțeleg uh, îngrijorările petiționarului, pentru că un, o eventuală, un eventual accident sigur nu se oprește la graniță. Poate că se, vor îmbunătăți, se va îmbunătăți și situația politică din Belarus și vom putea avea o mai bună colaborare. Mulțumesc, Peter! Are acum cuvântul doamna Maestre din partea socialiștilor și democraților. Miss Maestre, could you please press speak button? Doamna Maestre, ați putea să apăsați pe butonul speak? Bună ziua, nu știu dacă mă vedeți. Vă vedem, ă, mă scuzați, vă auzim, dar nu vă putem vedea. Doamna maestre. Sistemul nu-mi permite să dau acces la camera, din păcate. Mă scuzați, ați putea, vă rog, să vă porniți camera? Da, încerc, dar am probleme tehnice. Așteaptă puțin, Cristina. Mi s-a întâmplat și mie. Voi încerca să te ajut. Okay, perfect. Okay, perfect. Perfect. Cristina, cei de la partea tehnică îmi spun că îți vor da cuvântul în câteva minute, vor încerca să rezolve problema și apoi îți vor da cuvântul odată ce rezolvăm problema. Mi s-a întâmplat și mie la fel săptămâna trecută, nu îmi permitea să deschid camera. Așa că îi dăm cuvântul doamnei Tom. Îmi cer scuze, am spus că dau cuvântul doamnei Tom, dar de fapt îi dau cuvântul domnului Austericus. Mr. Austrevicus, could you please press speak button? Domnule Austrevicius. Domnul Austrevicius, puteți apăsați pe butonul speak? Do you hear me? Mă auziți? Da, vă auzim foarte bine. Vă și vedem, vă și auzim. Oh, mulțumesc foarte mult. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult de faptul că discutăm acest subiect. Eu cred că e foarte, foarte important acest subiect. Această centrală nucleară care este de fapt uh, numită centrala nucleară din Belarus. Să știți că până la urmă e o abordare geopolitică ce facem noi aici. În mod normal, țările din vecinătate au început să construiască astfel de centrale după consultare publică. Dar ce s-a mai întâmplat este că uneori s-au ignorat rezultatele acestor consultări publice și s-au ignorat și convențiile în vigoare la nivel internațional. Gândiți-vă că această centrală e la doar câțiva kilometri de capitala noastră, Vilnius. Și mie mi se pare că felul în care s-a ales dimensiunea acestei centrale nucleare, de fapt și de drept, a fost o decizie strict politică. Știm foarte bine că în Belarus au fost foarte multe incidente nucleare și accidente uh, în aceste centrale nucleare, ceea ce înseamnă că, mă rog, nu există cultura aceea de securitate sau dacă există e foarte scăzută. Și acum avem o nouă centrală care se uh, construiește și care va fi acolo multă vreme. Acum uitați-vă și la situația energetică în Belarus. ei încearcă să ne prezinte centrala de la Ostoroveț drept o centrală care uh, respectă toate criteriile și care poate contribui la uh, economie. De fapt, au construit această centrală mai întâi cu scopul exportului de energie, energie ieftină pe piața europeană. Tocmai de aceea e foarte important să avem grijă de această petiție și să cerem Comisiei Europene, pentru că știu că acolo există eforturi dar deocamdată eforturile încă nu au dat roadele scontate, încă nu există conformitate și nu avem niciun angajament vizibil pentru a pune în aplicare recomandările comisiei. Ei încă încearcă, repet, încearcă în continuare să convingă comisia să investească în această centrală nucleară Uh, ceea ce nu se poate face până când nu se implementează toate aceste recomandări în materie de securitate nucleară. Doamna președinte, v-aș ruga frumos să cerem instituțiilor europene să, sublinie, să supravegheze această centrală nucleară extrem de periculoasă și să atragem atenția asupra acestui subiect și la nivel politic și, în al doilea rând, ar trebui, din solidaritate, să nu cumpărăm energie ieftină produsă aici, în centrala nucleară de la Ostrovieț. Iar relațiile noastre cu uh, Belarus trebuie să cuprindă, de asemenea, și dezbatere referitoare la criteriile de securitate pentru centralele nucleare eu mă gândesc că aici ar trebui să luăm niște decizii uh, politice și să ne ținem de ele ca să fie și implementate. Deci pr- uh, vă propun să, rămânem, să rămână această petiție deschisă. Mulțumesc! Bun, perfect, spune doamna președinte. Știu că doamna maestră acum este din nou conectată, așa că am să-i dau cuvântul. Carlo. Perfecto. Hola, perfecto, Cristina. Mă vedeți, mă auziți? Da. Bun, mulțumesc frumos pentru sprijin. Sunt deja conectată. Îmi cer scuze pentru dificultățile tehnice cu care ne-am confruntat. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc petentului pentru prezentarea acestei petiții, care este importantă și care, în mod sigur, ne atrage atenția, iar reprezentantul comisiei ne-a dat câteva uh, informații referitor la securitatea uh, acestei centrale. Vorbim aici de lucruri importante, de sănătate de asemenea și de aceea eu sugerez să rămână petiția deschisă, Comisia Europeană să o mai studieze și să vedem uh, când vom ajunge în momentul în care această centrală va fi cu adevărat sigură. Mulțumesc foarte mult și acum să-i dau cuvântul domnului Zlotovski. Mr. Zlotowski. Domnul Zlotowski, vă rog frumos, apăsați pe butonul speak. Am I heard now? Mă auziți acum? Da, vă auzim foarte bine. Bună ziua, doamna președinte, spune domnul Zlotowski în spaniola. Bună ziua tuturor! Aș dori să spun că această petiție trebuie să rămână deschisă pentru că întreaga concepție acestui, um, acestei centrale nucleare pune semne de întrebare în materie de securitate și siguranță nucleară. Și știm că au fost tot felul de probleme în astfel de centrale nucleare, care până la urmă au niște consecințe majore ulterior. Știm foarte bine că această centrală a fost finanțată de Moscova și deci e vorba de un adevărat context geopolitic ca să nu mai uităm și de latura periculoasă. Uh, de aceea, Moscova a făcut întotdeauna tot ceea ce i-a stat în putință pentru a menține uh, sub sfera sa de influență toate țările care se află în imediata vecinătate a Uniunii Europene. Și ar trebui să existe o dezmembrare a unor astfel de centrale nesigure, dar asta ar însemna o reducere la jumătate a influenței Moscovei asupra acestor țări și atunci uh, va exista și dependență față de uh, energia oferită de Rusia. Și acest lucru va afecta, evident, și uh, uh Uniunea Europeană, pentru că deocamdată Moscova dom- domină această, um, uh, acest sector de activitate al energiei. De aceea vă sugerez să rămână această petiție deschisă. Mulțumesc foarte mult! spune doamna președinte și acum dau cuvântul doamnei Tom. Mrs. Tom? Ah, Doamna Tom. Ah, acum am auzit, mă vedeți. Da, mulțumesc. Și eu sunt de acord că această petiție să rămână deschisă și salut uh, abordarea echilibrată a Comisiei și a experților europeni care, în ciuda tuturor ceea ce se întâmplă în Belarus și evoluțiile recente, în continuare sunt în măsură să mențină dialogul în mod deschis. Și să sperăm că veți putea continua, continua în aceeași direcție. Acum, e adevărat că există proteste la nivel politic care sunt uh, în curs în Belarus, și, în fond, chiar nu avem un partener de dialog. Deci, va trebui să menținem de petiția deschisă și să monitorizăm. Mulțumesc! Thank you very much. Now... Mulțumesc foarte mult și acum uh, domnul Zarnechi. Mr. Czarnecki? Domnul Cerneschi, vă rog. We cannot hear you. Dar să știți că vă vedem, dar nu vă auzim. Nu vă auzim. N-auzi, băta? Perfect. Și acum e mai bine, da? Perfect, spune doamna președinte. Foarte bine. Doamnelor și domnilor, această petiție este una deosebit de importantă. Pentru că vorbim de o eventuală catastrofă a unei uh, centrale nucleare care deja e deschisă de câteva zile. Eu am speranța că pe viitor nu va trebui să discutăm despre o catastrofă. Vreau să vă spun că deja cinci persoane și-au pierdut viața în, uh, pe șantierul uh, când s-a construit această, această centrală. Și a avut loc un incident material nuclear a scăzut câțiva metri, de la câțiva metri înălțime. Și tare mi-e teamă mie că s-ar putea să ne confruntăm cu o situație asemănătoare cu cea de la Cernobâl și să devină așa un fel de bis repetita având în vedere toate aceste motive, nu ni se pare că centrala aceasta nu e foarte sigură și nu îndeplinește normele în vigoare. Singurul reactor care funcționează deocamdată s-a montat acum uh, câțiva ani și s-a făcut ca urmare a unor presiuni din partea Rusiei. Și când uh, i-au dat drumul centralei și când, uh, și când au lansat întregul sistem, generatorul uh, a dat tortul popii. Deci s-ar putea foarte bine să ne confruntăm cu o, o catastrofă atât de importantă, de a, niște dimensiuni atât de mari încât să se discrețiteze cu totul întreaga centrală. Acum eu știu că există o dependență față de energia din Rusia și Rusia desfășoară o politică efectiv imperială în domeniu. Belarus luptă acum pentru libertate, pentru autonomie și acest proiect de centrală nucleară exact asta demonstrează, cum se taie de la rădăcină întreaga speranță a poporului din Belarus. Eu personal vă cer ca această petiție din partea domnului Petent din Lituania trebuie să rămână deschisă în așa fel încât să putem uh, pune capăt acestui proiect de centrală. Mulțumesc foarte mult și acum am să dau cuvântul uh, câte două minute domnilor petiționari, domnilor petenți, mai întâi domnul Babilonis Filantas. Mr. Pavilonis, could... Domnul Pavilonis, puteți apoi să vă rugăm pe butonul uh, speak. Da, mulțumesc foarte mult. Stimați, uh, eu sunt uh, deputat în Parlamentul Lituaniei și aș vrea să subliniez, așa cum au spus și ceilalți vorbitori, să subliniez câteva argumente. E vorba de un proiect geopolitic, nu doar din partea Rusiei, și să știți că e un, subiect, e un um, proiect susținut și puternic și de China, care a investit uh, în centrală. Iar aici ce își doresc ei reprezintă nu doar o amenințare la viețile noastre, uh, gândiți-vă cazul Cernobâl, dar există și această dorință de dezbinare a statelor baltice uh, și de dezsincronizare cu sistemul vestic de, de aprovizionare cu energie. Uitați-vă ce face China. China încearcă să submineze eforturile noastre economice, chiar și în domeniul foarte ecologic. Deci noi am uh, ales calea ecologică pentru că vrem să avem energie generată ecologic și acum Parlamentul European, știți foarte bine, a avut o rezoluție foarte puternică în 1 octombrie referitor la situația politică și a statului de drept în Belarus. Și acum discutăm despre această centrală. Ar fi incoerent să susținem pe de o parte democrația în Belarus și să nu spunem nimic despre acest monstru nuclear care va fi lansat în ciuda oricărui bun simț. Uh, Lukashenko arestează oamenii, uh, aceștia sunt bătuți, sunt aruncați în temniță și uh, vreau să știți că uh, Lukashenko și Putin vor inaugura această centrală în data de 10 noiembrie, așa că noi cerem Consiliul European să reacționeze. Cine știe, poate în decembrie vor putea face acest lucru, pentru că N-am, uh, n-am întâlnit niciun fel de o, uh, o, uh, democrați în Belarus care să susțină un astfel de proiect. Nu! Eu am speranța că solidaritatea Parlamentului European se va manifesta astfel. Mulțumesc! Thank you very much to all the petition. Mulțumesc foarte mult tuturor petiționarilor, com- comisiei și membrilor comisiei PETI. Am să trec din nou la spaniol. De la președinte. Vă menține propunerea președinției de a examina petiția. În primul rând dorim să susținem comisie, să solicităm Comisiei Europene să ne transmită în scris toate informațiile pe care ni le-a explicat oral și pe care le are la dispoziție acum. De asemenea, solicităm Comisiei Europene să continue să ne ofere toate informațiile pe care le are pentru a putea avansa cu activitatea în lunile următoare, deoarece este nevoie de un răspuns și așteptăm răspunsuri și din partea Belarusului și nu putem să să nu acordăm maximă atenție situației, deoarece dorim să asigurăm siguranța tuturor statelor din zonă. De asemenea, vom uh, trimite o scrisoare președintelui Consiliului European pentru a prezenta atitudinea noastră și cât ne îngrijorează situația și a prezenta petiția privind ce se întâmplă în Belarus uh, cu centrala nucleară de la Ostroveț. În Consiliu, în ultimele luni, a fost discutată situația din Belarus, deci considerăm că este momentul oportun pentru a, le sc- pentru a scrie Consiliului și a explica um, ce s-a discutat până acum în Comisia PETI pentru a fi la curent cu cererile cetățenilor europeni și pentru a putea, de asemenea, să informăm Consiliul European privind toată activitatea noastră pentru a asigura mai ales siguranța cetățenilor. Le mulțumesc tuturor și acum vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de 5 petiții, petiția 0971 din 2013 a domnului Sidad, de naționalitate spaniolă privind calitatea apei potabile din uh, lacul de acumulare Oiola din țara Bașilor. Petiția 214 din 2014, prezentată de domnul Barena Salses, de naționalitate spaniolă, privind necesitatea intervenției Uniunii Europene în ce privește poluarea râului Gallego din Aragon Rului Gaego Culindan, petiția 0694 din 2017 înaintată de domnul Sosa, de naționalitate spaniolă, începește acțiunea în legătură cu Lindanul și petiția 0222 din 2018, prezentată de domnul Ocampo Cardala din partea Ischierda Unida privind contaminarea cu lindan din Oporinio și petiția 0582 din 2020 prezentată de o personalitate naționalitate spaniolă privind necesitatea unui plan de a elimina poluarea cu lindan din Spania și din Uniunea Europeană Trei din cei cinci petenți vor lua cuvântul și fiecare dintre petenți are la dispoziție 5 minute, dar avem uh, um, puțin timp la dispoziție, așa că aș dori să îi rog pe petenți să vorbească timp de 4 minute, altfel uh, nu vom mai putea beneficia de interpretare la finalul ședinței, deci acord 4 minute petenților pentru a lua cuvântul, după aceea la cuvântul membrilor Comisiei Europene și după aceea membrilor Parlamentului, pe care îi rog să fie cât se poate de succinți. Și acum îi dau cuvântul domnului Carlos Alonso Sidad, timp de 4 minute. Bine ați venit! Bună ziua! celor din sală și celor care ne urmăresc online. În primul rând doresc să îmi exprim recunoștința pentru parlament, față Parlament, pentru că ne-a invitat să explicăm în direct ceea ce explicăm de mulți ani autorităților spaniole. De asemenea, înainte am uh, discutat și cu autoritățile europene și am mai apărut în fața Parlamentului. După cum puteți vedea, prima petiție eh, datează din 2013 Mă numesc Carlos Alonso Sidad, sunt membru al Ecologiștii în Acțiune și vă voi explica, vă prezenta petiția 0971 din 2013 și 0694 2017. Înțeleg în așadar că am la dispoziție 8 minute. Intervenția președintei? Nu. Domnule Alonso, aveți doar 4 minute. Vor interveni doar trei petenți și fiecare are la dispoziție 4 minute. Și, la final, dacă mai avem timp, veți avea un minut, un minut și jumătate pentru a vă prezenta concluziile dumneavoastră. Am înțeles, mulțumesc. Voi vorbi despre lindan, o substanță utilizată ca pesticid agricol în Uniunea Europeană, considerată toxică începând cu anul 1971, când a fost interzis uh, ca pesticid agricol și din 2018 este interzisă folosirea sa în general. Agenția Națională prin investigațiile legate de cancer îl consideră substanță cancerigenă pentru oameni și de asemenea este o toxină cu persistență foarte mare în timp din toate aceste motive, lindanul este o substanță foarte toxică, un poluant periculos și persistent, așa cum este considerat și de către Uniunea Europeană. El este prezent în mediul înconjurător în două situații în special. Prin folosirea sa în trecut ca pesticid agricol și prin poluarea difuză care persistă și astăzi după ce a fost folosit uh, pentru cultivarea plantelor. Și de asemenea, prin uh, prezența sa în solul poluat. În uh, Spania, în țara Bașcilor, Catalunia, Aragon și Galicia se uh, găsește în cantități uh, îngrijorătoare. Fiind o problemă istorică, poluarea cu lindan afectă și alte state ale Uniunii Europene, deci este o problemă europeană și este nevoie de o acțiune coordonată la nivel european. Deci folosirea sa este în trecut, dar el este prezent în continuare, în prezent continuare, petiția 0694 din 2017 se referă la poluarea apelor cu lindan și necesitatea de a stabili planuri de acțiune. La an după încetarea folosirii sale, în continuare lindanul este detectat în majoritatea bazinilor hidrografice și zonelor din Spania și afectează teritoriul Spaniei cât și al Portugaliei. În petiție prezentăm și ce numim paradoxul lindanului, și anume contradicția că normativa europeană privind apa potabilă permite valori de HCH superioare cele stabilite în alte documente legislative ale Uniunii Europene. Propune, consideră lindanul drept un pesticid și impune aceleași limite ca și în trecut. Comisia Europeană, în răspuns la petiția noastră, spune că motivul său este că lindanul a fost interzis cu mulți ani în urmă și se degradează rapid, de aceea prezența sa în apa potabilă este foarte mică, ceea ce nu este adevărat. Trebuie uh, luată în calcul atât apa pentru consum uman, cât și apa folosită în alte scopuri. În plus, dacă prezența în Danul este atât de mică, ar trebui să avem mai multe dovezi în acest sens. Este urgent ca Uniunea Europeană să ia măsuri pentru a limita maximul de pesticide în apa destinată consumului uman, în conformitate cu normele stabilite privind mediul înconjurător. În acest sens, dorim să atragem atenția Parlamentului că este nevoie de acțiune urgentă în acest sens pentru a schimba comportamentul și a ne atinge obiectivele. De asemenea, Comisia Europeană susține că este nevoie de timp pentru a determina dacă măsurile luate de autorități sunt adecvate pentru îndeplinirea obiectivelor uh, legislației privind mediul înconjurător. De cât timp avem nevoie când cunoaștem bine problema, oare? Este adevărat că se au măsuri, dar nu suficiente și nici în ritmul potrivit nu s-au pus la punct planuri de acțiune urgente, eficiente, care să ia măsuri în ce privește contaminarea. De aceea, dorim ca aceste petințe, împreună cu altele privind situații locale, să fie analizate și Parlamentul să controleze acțiunile statelor membre pentru a asigura legalitatea, îmbunătățirea legislației în vigoare și a oferi o soluție la, la situație. Voi prezenta pe scurt petiția 0971 din 2013, care se referă la o problemă locală, concretă, dar care ilustrează foarte bine paradoxul lindanului în apa destinată consumului. Intervenția președintei, încerc scuze, dar va trebui să ne prezentați concluzia acum. Petentul, da? Concluzia este că acest lac de acumulare nu a, a fost deconectat în 2014 și considerăm că este nevoie să se stabilească norme privind uh, folosirea surselor de apă din zone afectate de poluarea cu lindan. Când este vorba de substanțe periculoase și persistente, cum este HCH, trebuie să ne asigurăm că acesta dispare din viețile noastre și din mediul înconjurător. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă urez o zi bună. Președinta, vă mulțumesc foarte mult și acum timp de 4 minute îi dau cuvântul domnului Adolfo Barena Salses, petent. Domnule Barena, vă rog să apăsați pe butonul Speak. Am explicat situația de mai multe ori. Aceasta este a patra oară când explicăm situația. Dar lindanul este interzis de mulți ani în toată Uniunea Europeană. Și repetăm că s-a interzis folosirea sa, dar nu s-au luat măsuri în ce privește sutele de mii de tone de lindan de deșeuri poluante care rămân în zonele noastre și care pun probleme privind calitatea apei și sănătatea umană. Compania a fabricat uh, pesticidul din 1975 până în 1994. În această perioadă au uh, măsuri care au pus în pericol mediul înconjurător și care au uh, ridicat probleme mari privind poluarea care afectează sănătatea publică și mediul conjurător. Funcționarea companiei timp de mulți ani a, a cunoscut practici de eliminare a deșeurilor care nu sunt conforme normelor noastre. Conform datelor pe care vi le-am transmis, s-au uh, aruncat mii de tone care conțin mai multe tipuri de um, substanțe poluante. În Chinosa a rezultat uh, o problemă care este gravă și acum ce privește în sănătatea publică. Râul Gallego este unul principalii afluenți ai Ebrului, care se varsă în Marea Mediterană. Și poluarea afectează în continuare zona hidrografică a râului Gallego și în acest fel o suprafață de 485.000 de de hectare și un număr foarte mare de locuitori. O parte foarte mare din uh, substanțe poluante sunt în stare lichidă, cunoscută drept NPLA, și au o capacitate toxică foarte ridicată, deoarece în stare lichidă uh, se contaminează mili, milioane, miliarde de litri de apă. Acest rezidu toxic afectează și pânza freatică și cauzează efecte atât cunoscute cât și încă necunoscute în uh, mai multe zone din Spania. Vă reamintesc că rezidurile de lindan, ca, toate, ca toți compușii organoclorați, penetrează organismul uman și se poate ingera sau respira afectează sistemul nervos central și are alte efecte negative asupra sănătății. În cazul unei expuneri prelungite, poate să afecteze sângele, rinichii, ficatul și alte organe. Este vorba de substanțe cancerigene care produc uh, mutații care distrug sănătatea sângele, care au efect asupra sistemului endocrin și duc de reglări hormonale și sunt foarte greu de metabolizat. În plus, au efect cumulativ cu alte cuvinte, concentrarea din organism crește și efectele cresc în aceeași măsură. Populația, este, populația și mediul sunt afectate de poluare cu lindan și timpul pe care de dispoziție ne permite să oferim mai multe detalii, dar oferim uh, toată informația pe care le avem pentru a colabora în prința remediarii situației. Și dacă se poate, am dorit să invităm Comisia să a fac o vizită pe teren pentru a vedea situația. În concluzie, dorim să se mențină deschisă petiția și ar fi inutilă munca noastră și a dumneavoastră dacă se închide petiția fără rezultat. Volumul imens de reziduri descriși mai înainte, care au efect asupra mediului sănătății, necesită un plan de decontaminare integrat masiv pe care îl putem pune în practică împreună. Bugetul pentru planul respectiv este ridicat, deoarece intervenția președintei, domnule Barena, trebuie să terminați petentul. Da, buget, termin acum, bugetul necesar depășește capacitatea regiunii Aragon și a guvernului spaniol, de aceea solicităm Uniunea Europeană să libereze fonduri pentru a uh, a oferi, pentru a putea resoluții la această problemă foarte complexă și gravă și dorim să se monitorizeze situația pentru a se ști exact efectele acestor uh, toxine asupra populației. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și acum dau cuvântul următorului peten care va avea la dispoziție 4 minute, domnul Pedro Alfonso Ocampo Cardala. Le vemos, pero no le... Să știți că vă vedem, dar nu vă auzim. Ahora? Ah, Hola. Sí, ahora le... Acum vă auzim, dar nu vă mai vedem. Para ser interpretado le... Și dacă vreți să beneficiați de interpretare, trebuie ambele, și imagine și sunet. Ahora, a Ahora ver. en este momento. Sí, perfecto. Și acum? Da, perfect. Aveți patru minute, vă rog. Let's Let's do one thing. Uh, Haideți să facem altceva. Señor Alfonso, no sé si me está oyendo. Domnul Alfonso, nu știu dacă mă auziți. Bun, vă vedem, vă auzim, nu vă mai atingeți de nimic. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru această șansă de a lua cuvântul în fața dumneavoastră uh, în numele municipiului din Galicia, care este cel mai afectat de contaminarea de lindan, începând din 1987. Uh, uh, există o întreprindere care a fabricat această substanță într-o fabrică, nu departe și peste 1.000 o mie de tone de reziduri din această substanță care din 2008 este deja interzisă și care este considerată drept substanță periculoasă prioritară. Și uh, zonele freatice cele mai superficiale au fost uh, afectate. Uh, mare parte din aceste butoaie de substanțe au fost îngropate într-o zonă care acum este supranumită Parcul Culindan și nu știm exact care sunt măsurile de protecție care au fost luate. Vreau să vă spun că această zonă, dincolo de case, există școli, există două licee, avem un învățământ de uh, un institut de învățământ secundar, avem un centru uh, cu activități uh, publice și uh, lindanul acesta se găsește chiar în vecinătate, foarte aproape, pe aceste terenuri. Și, evident, există, de-a lungul acestui parc, există diferite poteci care sunt uh, utilizate. Acum, E clar că autoritățile nu știau exact ce trebuia să facă pentru a scăpa de aceste substanțe, dar acum substanța aceasta contaminează râul pe care îl avem aici în apropiere. Mai mult decât atât, acest râu se varsă mai departe înspre Oceanul Atlantic și afectează, evident, uh, în cascadă uh, țărmurile uh, Spaniei, Portugaliei și poate ajunge până și în Africa și având în vedere curentele marine. Și acest lucru a fost demonstrat cu diferite studii. În 1989, diferiți Mm, diferite asociații s-au mobilizat, având în vedere gradul de periculozitate pe care îl reprezenta această substanță și pentru terenurile agricole cultivate, pentru produsele care erau utilizate, pentru apa care era utilizată pentru la bucătărie și încă de la bun început Uh, primăria a constituit, o, uh, o înființat, o comisie pentru a face studii și pentru a monitoriza gradul de uh, contaminare. S-au făcut diferite studii referitor la diferitele etape, planificare și până la etapa finală, adică decontaminare. Dar apoi ne-am confruntat cu o situație în care diferitele administrații au păstrat tăcerea și pur și simplu au și uitat întregul dosar, fără să țină seama de problemele pe care acestea reprezintă pentru mediu, pentru sănătate. Acum, da, ce observăm? Se schimbă guvernele, dar nu se schimbă cu nimic situația. Încă din 2007 în această regiune uh, cunoaștem această problemă. Avem diferite mișcări, oameni care s-au mobilizat împotriva acestui lindan, pentru că știm că el contaminează apa și contaminează într-un mod sau altul uh, întreaga vecinătate. Dar încă o dată, administrațiile care gestionează această zonă uh, au spus că vor face analize, că vor face săpături, că vor face, uh, vor lua probe, dar uh, pentru a determina exact unde se află acest uh, lindan și că se va face o întreagă platformă de comunicare. această inițiativă a fost mai transmisă mai departe către minister, către uh, autoritățile centrale. Au fost tot felul de anunțuri, tot felul de întâlniri și discuții între diferitele administrații și până la urmă niciun fel de administrație nu și-a asumat răspunderea ce uh, revine. În 2020, doamna președinte cere petentului să tragă concluzii. Lindanul contaminează terenurile și noi trăim cu această amenințare, așa că cerem doar să fim protejați de către autorități, pentru că e clar că e o substanță foarte periculoasă și că e nevoie de decontaminare. Și asta se poate face cu noi tehnologii. Uh, am aflat asta într-o ședință pe care am avut-o cu diferiți reprezentanți. Uh, Ceea ce cerem noi este ca comisia dumneavoastră să acorde atenție acestui subiect și să atragă atenția autorităților din Galicia și autorităților centrale din Spania asupra acestui subiect. Pentru că e clar că e un prejudiciu adus vieții zi cu zi atât doar de multe familii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să sperăm că se va ține seama de indignarea noastră și că va fi luată în considerare de diferitele administrații. Mulțumesc foarte mult, da. Știu că e un pic neplăcut să trebuiască să vă presez așa, dar să știți că noi cu începerea de la ora 11 nu mai avem interpretare, așa că trebuie să ne grăbim un pic în așa fel încât să putem uh, face fața ordinii de zi, pentru că altfel va trebui să continuăm doar în engleză cu începerea de la ora 11 și va fi complicat. Nu uitați că odată la două ore trebuie să dezinfectăm uh, și sala și cabinele de interpretare, uh, deci va trebui să încheiem, va trebui să ieșim din sală pentru ca sala să poată fi dezinfectată. Și de aia insist atât de mult asupra gestionării timpului. Și acum din partea comisiei, domnul Asabal, am să-i dau cuvântul, câteva minute, deci nu o intervenție mai lungă de 5 minute, pentru că dânsul o să ne poată explica și care punctul de vedere al comisiei pe acest subiect. Mulțumesc! Miss Ola Zabal, Claudia. Doamna Ola Zabal, puteți să apăsați pe butonul speak, vă rog. Thank you very much. My name is Claudia Lazabal. I'm the head of... Mulțumesc foarte mult. Numele meu este Claudia Zabal și uh, sunt șef de unitate în cadrul DG Mediu. Mulțumesc Parlamentului European pentru ocazia oferită Comisiei de a-și împărtăși uh, opinia și de asemenea și petiționarilor pentru angajamentul lor continuu și uh, propunerea de soluții. Problema polorii cu lindan s-a regăsit în întreaga Europa, dar e la fel de adevărat că a dus la o mai mare atenție în Spania, dat fiind faptul că din 2013 încoace am avut 5 uh, petiții, una pentru țara Baștilor, apoi Aragon și altele cu privire la un teritoriu mai amplu din Spania. E adevărat că e o problemă pentru um, apa potabilă și poluarea solului, provenind atât uh, din uh, zone de producție, dar și din uh, um, grob de gunoi ilegale sau utilizarea în domeniul construcțiilor sau pentru alte scopuri datorită restricțiilor de timp, vreau să mă refer pentru început la temeiul legal și apoi, în a doua etapă, la posibilitățile de finanțare și asistență pe care le-a oferit deja Uniunea Europeană pentru Spania. Ceea ce privește temeiul legal, avem directiva cu privire la apa potabilă și apele și apoi mă voi lipsi și la partea cu terenurile, cu solul sau lipsa legislației în acest domeniu. Se pare că la nivelul apei potabile problema nu este răspândită foarte mult, dar Comisia recunoaște problema contaminării apei potabile în anumite situri din Spania, precum țara Baștilor sau Aragon și subiectul a fost analizat în, mai, în repetate rânduri cu autoritățile naționale. Comisia a făcut o investigație și nu a găsit motive să conchidă că există o încălcare a directivei cu privire la apa potabilă, ci că s-au luat măsuri și se implementează. Deci, uh, mai degrabă acum se impune urmărirea ca aceste măsuri să fie bine implementate și să ducă la rezultatele scontate. În ceea ce privește directiva cadru privind apele, în ceea ce privește calitatea mai în general a apei, Comisia nu a găsit, nu a făcut constatări că există o încălcare a directivei, dar cu toate acestea, în um, evaluarea anumitor uh, bazine uh, fluviale, um, am ajuns la concluzia că aici se impune o altă gestiune. E clar așadar că e nevoie de măsuri suplimentare care pot contribui la atingerea obiectivelor. Sursele de finanțare trebuie mai bine identificate, e nevoie de mai multă transparență în aplicarea exceptărilor de la respectarea termenelor, trebuie justificări mai bune pentru aceste derogări și Spania trebuie să îmbunătățească monitorizarea pentru anumite substanțe relevante, inclusiv lindanul. Nu există date certe care să arate o încălcare a legislației UE, dar sunt câteva chestiuni unde implementarea trebuie îmbunătățită. În ceea ce privește contaminarea apelor, um, atât. Uh, în ceea ce privește solul, uh, nu există legislație specifică în Uniunea Europeană datorită faptului că acest dosar este blocat în Consiliu de 8 ani. Uh, de aceea nu există um, legislație care să oblige decontaminarea siturilor pentru poluări care au avut loc înainte de 2007. Dat fiind că nu există un temei uh, juridic pentru noi să acționăm, avem totuși uh, strategia cu privire la biodiversitate, unde se face o revenire, o trimitere la sol și se arată că mm, viitoarea legislație în domeniul solului va fi obligatorie cu uh, obligații clare de refacere a zonelor afectate. Deci există o serie întreagă de inițiative viitoare care ne vor permite să îmbunătățim protecția solului în Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește asistența și proiectele, există deja o serie întreagă de fonduri mari, precum cele de dezvoltare regională, care sunt deja folosite în mai multe zone din Spania pentru combaterea contaminării mm, și în Aragon. Apoi a mai existat un studiu din partea Parlamentului European pentru Lindan, apoi alt proiect din programul LIFE pentru uh, diferite tehnologii pentru decontaminarea cu lindan. În 2019 am uh, demarat un program uh, interregional desemnat Lindenet pentru un schimb de bune practici între zonele afectate. Au fost finanțat și cu 2 milioane un uh, program de identificare a zonelor afectate și de asistență pentru autoritățile locale pentru um, a identifica cele mai bune măsuri. Această asistență este adresată și Aragonului acum și, în ultimul rând, POPOAT, un proiect LIFE în 2020, analizează din nou tehnologii inovatoare, de această dată nu în Spania, ci în Polonia și Republica Cehă. Deci, vedeți că pe partea de finanțare și asistență, Uniunea Europeană, Europeană ia în serios această chestiune și urmăm și implementarea directivelor cu privire la apa potabilă și directiva cadru privind apele și ne asigurăm că măsurile luate de guvernul spaniol sunt implementate în timp util și rezultatele scontate sunt cele obținute. Mulțumesc foarte mult! Am să dau acum doar câte un minut fiecărui membru din această comisie care dorește să intervină. Domnul Bernhuber, pentru început. Mulțumesc foarte mult! Bună ziua, doamnă președinte! Am dorit să vă mulțumesc, stimați petiționari, pentru implicarea dumneavoastră de ani de zile în această chestiune, pentru că, deși anumite substanțe sunt interzise de ani de zile, încă mai avem de luptat cu efectele poluării. Mulțumesc și pentru intervenția din partea Comisiei, care ne-a arătat ce măsuri s-au luat deja, ce proiecte s-au activat deja cu asistența Uniunii Europene. Și faptul că au existat numeroase proiecte live deja în această prință și mi se pare important să continuăm aici. Și e nevoie ca și autoritățile naționale să se activeze și pentru că trebuie, este în interesul nostru al tuturor să excludem o contaminare a apei potabile. Pe de altă parte, este important să avem și directive în acest sens, așa cum este directiva cadru cu privire la ape, cu indicatori care trebuie respectați. Aș dori așadar să vă mulțumesc pentru implicarea de ani de zile Uh, în favoarea acestei teme și m-aș bucura dacă ar rămâne deschisă petit. Are acum cuvântul doamna Maestre din partea socialiștilor și democraților. Otra vez, te, te vemos, pero no te oímos. Da, te vedem, dar nu te auzim, Cristina. Si te, si te parece, le doy paso al... În acest caz, îi dau cuvântul domnului Goe de la Vers și după aceea îți voi da cuvântul din nou. Deci, domnul Waits are cuvântul. Yes, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Acest exemplu cu lindanul ne arată cât de importantă este revizuirea pesticidelor utilizate în per, mod permanent în Uniunea Europeană pe baza ultimelor um, evoluții științifice. Din 2000 încoace lindanul nu se mai folosește și totuși mai găsim efecte ale utilizărilor trecute. Sper că domnul Bernhuber susține și benul nostru în ceea ce privește neonicotinoidele. Întrebarea mea adresată Comisiei. V-ați asigurat că există anchete în ceea ce privește vărsarea ilegală uh, din partea companiilor uh, a acestor substanțe în uh, mediu și dacă um, astfel de depuneri de deșeuri pot fi curățate există un regulament sau o prevedere cu privire la uh, indicele de lindan din apa potabilă sau din uh, fluvii. Puteți exclude, v-aș întreba, că uh, spaniolii nu beau apă potabilă contaminată cu lindan. Și apoi mai trebuie să vorbim și de acumularea de lindan în alimente fie că e vorba de miere, de lapte și așa mai departe. Putem exclude o astfel de contaminare cu lindana alimentelor pe care le folosim. Uh, thank you very much. Now I'm going to give the floor to all the MPs and when I'm going to finish, I'm going to give to the Commission just one minute to answer the questions that the MPs uh, um, they asked to them. Am să dau acum în continuare membrilor um, cuvântul câte un cuvânt și apoi pe final comisiei. Dzień dobry, witam. Domnul Czarnecki. Da. Eu sunt uh, pentru menținerea acestei petiții deschise, pentru a putea lucra în continuare la aceste teme. Ar trebui să acordăm mare atenție acestor chestiuni, venind din Polonia am multă experiență în această privință pentru că pe fundul Mării Baltice avem în continuare probleme cu faptul că au fost aruncate arme chimice de către armata sovietică după finalul celui al doilea război mondial. Deci înțeleg perfect problemele ridicate în discuție de petiționari. Această petiție afectează 40 de mii de oameni, dar de fapt afectează mai multe regiuni din Spania. De aceea cred că avem nevoie de o reacție urgentă din partea guvernului spaniol de la Madrid și din partea Comisiei Europene, pentru că ar fi foarte bine dacă Comisia ar putea lua poziție în această chestiune punctuală. Mulțumim foarte mult! Acum doamna Cristina Maestre din partea SND. Muchas gracias, presidenta. Mulțumesc foarte mult. Pe scurt, doresc să mulțumesc petenților pentru explicațiile detaliate, doresc să mulțumesc comisiei și că ne-au ajutat să înțelegem gravitatea situației. Vreau să le transmit că nu sunt singuri și că suntem foarte preocupați de situație. Și după cum uh, s-a explicat, nu este ușor pentru autoritățile locale sau, din, regionale sau chiar naționale să facă față acestor uh, măsuri costisitoare. De aceea, Uniunea Europeană ar trebui să și angajamentul să financeze proiectul uh, pe cât se poate și suntem de părere că ar trebui să se mențină deschisă petiția și de asemenea să se dea posibilitatea celor de la Parlament să studieze procedurile și regulamentele care ar fi necesare pentru a începe decontaminarea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul doamnei Wei. Mă scuzați, doamna Regosira. Da, vă mulțumesc foarte mult. În primul rând doresc să mulțumesc petenților și susținem toate cererile. De asemenea, susținem să rămână deschisă petiția, deoarece ni se pare foarte utilă. Doresc să mă concentrez pe un subiect. Mi se pare absolut scandalos ce ne-a transmis Comisia. În primul rând, când vine vorba de termenele limită, cred că problema aceasta cere, impune o uh, atitudine mai activă din partea Comisiei și, de asemenea, se pare scandalos că nu au uh, avut probe în baza directivei privind apa când vedem că petiționarii au prezentat multe elemente care arată că este vorba de o poluare persistentă în timp. Un element care afectează foarte grav nu doar mediul, ci și sănătatea publică. De aceea, deci dacă nu avem legislația necesară, poate atunci Comisia ar trebui să se implice, deoarece este instituția competentă pentru a uh, Uh, se asigura că avem legislație în această materie și trebuie să asigure că uh, se ia în considerare uh, crearea unei agenții care se ocupe de protejarea mediului și de îndeplinirea directivelor în acest, în acest sens. Toate solicitările petenților și solicitarea de decontaminare integrală este una pe care o susținem și Cred că avem o imagine foarte clară a cât de gravă este situația contaminării cu lindan în Europa. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Miliarmon din partea PPE. Mr. Miriamon, could you please press speak button? Domnule Miriamon, apăsați vă rog pe butonul speak. Vă auzim foarte bine acum. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să le mulțumesc și eu petenților care au prezentat acum la fața instituției europene o problemă care afectează toate țările, Polonia, Germania, Cehia, Portugalia, Spania și așa mai departe. În Parlamentul European, poluarea cu, uh, din ne preocupa și ne preocupă în continuare. Și eh, voi prezenta împreună colegii de la alte grupuri, de la PP și de la uh, socialiști, un proiect pilot care uh, cred că a avut o aprobare de 1.400.000 de euro. Proiectul pilot constă în uh, compilarea din partea Comisiei a unui inventar detaliat a centrelor de tratare a substanțelor polante, cum ar fi lindanul. Uh, și presupune și uh, consultarea și ajutarea guvernelor în această privință. Poluarea nu preocupă doar autoritățile regionale uh, și regiunea Galisiei. S-au pus în măsură, s-au pus în uh, aplicare măsuri de decontaminare în Porinio, după cum a spus unul dintre petenți și se investigează poluarea aceasta încă din 2017, când a fost detectată prima dată în regiune. Domnule Milan, spune președinta, va trebui să terminați în curând. Avem și o rețea Lindanet, un proiect ambițios uh, fina- uh, desfășurat pe internet și, în concluzie, voi spune că doresc să insist că guvernele naționale și Comisia trebuie să includă planul privind poluarea uh, cu lindan în rândul planurilor care să fie finanțate din uh, pactul ecologic și din noile fonduri pentru durabilitate. Mulțumesc și acum dau cuvântul doamnei Garcia Munoz de la Socialiști. Hola, gracias, presidenta. Muchas gracias a... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc și petenților, mai ales domnului Arena, pentru interesul demonstrat față de acest subiect. Eu sunt deputat și din regiunea Aragon și e clar că e o temă care ne îngrijorează foarte mult pe noi toți, cetățenii, dar și autoritățile. Și să știți că avem un pasiv uh, la nivel de mediu care este deosebit de important. Întreprinderea respectivă a, e clar că a avut o interpretare intervenție asupra acestui uh, teritoriu. Și e adevărat că autoritățile au făcut studii, au, făcut, uh, au luat probe, au încercat să decontamineze. Și um, putem ajunge până la o sumă de 500 de milioane de euro, ceea ce depășește cu mult pentru a decontamina, ceea ce depășește cu mult capacitățile financiare de care dispune uh, provincia aceasta Aragon așa cum a spus Adinaur, colegul nostru, ar trebui să avem o finanțare din partea Interreg. Avem un proiect pilot dar care uh, împreună, um, îl desfășurăm împreună cu alte țări și suntem în continuare în căutarea unei finanțări. E vorba de 66 de milioane de euro de care am avea nevoie. 6% uh, din această sumă provine din uh, fondurile guvernului regional și restul ar trebui să provină din partea Uniunii Europene. E clar că e vorba de sănătate, e o problemă de mediu și trebuie să găsim soluții rapide pentru a decontamina și n-ar fi rău ca Uniunea Europeană să poată să ne ajute în această direct. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul ultimului deputat, domnul Barena. Vreau să vă spun că rămânem fără interpretare pentru persoanele care ne ascultă, ca să știți. Deci, domnul Barena, vă rog. Sí, buenos días. Eh, gracias, eh, presidenta. Bueno, lo que nos han contado hoy los comparecientes no es ninguna novedad para las instituciones europeas. En concreto,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 Y, y, nada más. Insistir en que el asunto lo conocía antes de 2017 y, por lo tanto, ahora no vamos a permitir que se vuelva a silenciar y a tapar este gran problema. Gracias. Muchísimas gracias a los peticionarios. I'm going to speak now in Spanish because all the petitioners are from Spain and um, I think that they have to know in Spanish what is the decision of the chair of this petty committee.